Προχωρούμε τώρα στις ψηφοφορίες. Trecem la vot. Avem uh, recomandarea Jean Arthuis. Avem un vot cu apel nominal. Începem acum votul. Τέλος της ψηφοφορίας. S-a încheiat votul. Se adoptă. Trecem la raportul Caspari. Uh, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Τέλος ψηφοφορίας. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul Uihei. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Τέλος ψηφοφορίας. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul Anderson. Amendamentul 96. Vot prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 97. 5, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 95, da, vot cu apel nominal. S-a închis votul. Από ό,τι μου λένε υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Mi s-a spus că a fost o mică problemă legată de interpretare, spune președintele, care a spus dânsul greșit. Repetăm votul, pentru că a fost o problemă. Deci, votăm din nou amendamentul 95. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Telos ψηφοφορίας. S-a închis votul. Se adoptă. Asta înseamnă că s-a încheiat prima lectură în Parlamentul European. Acum, raportul Lundgren. Începem cu amendamentul 41, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Telos ψηφοφορίας. S-a închis votul. și se adoptă. Cu aceasta se încheie prima lectură. Raportul Grostet. Este vorba despre un vot referitor la decizia Comisiei ITRE pentru intrarea în negocieri deci este vorba de, se bazează pe raportul Grostet, este vorba de programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării. Dorește cineva să uh, intervină pentru această decizie? Uh, îi dau cuvântul domnului Butikofer pentru a se exprima împotriva acestei decizii. Mulțumesc, domnule președinte. Short. Foarte pe scurt suntem de părere că această decizie trebuie luată aici, pentru că este, din punctul nostru de vedere, foarte importantă. Suntem pentru ideea ca noi, europenii, să facem mai mult împreună pentru securitatea noastră comună și asta include o strânsă cooperare în domeniul industriei securității. Însă, ceea ce este supus deciziei aici este o oportunitate ratată. 178 de sisteme de apărare nu pe care le avem în Europa nu vor fi reduse cu asta. Nu vom putea reduce procentajele mari de cheltuieli la nivel național pentru apărare. Nu vom uh, îmbunătăți lucrurile. Practic, obiectivele menționate nu vor putea fi uh, atinse. Tocmai de aceea criticăm această propunere. Nu avem nevoie de mai mulți bani pentru apărare, ci de mai multă eficiență. Nu avem nevoie de mai multe supracapacități, pentru că asta duce numai la exporturi de armament. Mulțumim, domnule Butikofer ați intervenit împotriva acestei de, uh, decizii. Doamna Groste dorește să intervină pentru această uh, decizie. Mulțumesc, domnule președinte. În 21 februarie anul curent, Comisia ITRE a adoptat cu mare majoritate raportul meu cu privire la programul uh, industrial de apărare, precum și mandatul de negociere. Aș dori, deci, vă rog să susțineți și să confirmați prin votul de astăzi această decizie pentru a începe negocierile interinstituționale. Acest regulament pe care ni-l dorim are ca menire susținerea cooperării industriale în Europa pentru ca industria noastră de apărare să fie mai competitivă și pentru a sprijini inovarea. E vorba de baza noastră industrială până la urmă, de baza tehnologică europeană, Uh, încercăm să limităm uh, suprapunerile inutile și costisitoare. Cetățenii noștri doresc ca noi să acționăm în interesul uh, securității lor și deci trebuie să avem o cooperare mai strânsă la nivel european, tocmai pentru a face față îngrijorării cetățenilor într-un context internațional care știm că este foarte instabil. Acest regulament ar trebui să intre în vigoare în 1 ianuarie 2019 și trebuie cât mai repede, să-l putem uh, Uh, înscrie în bugetul pentru 2019. Uh, deci vă rog să sprijiniți această decizie de a începe negocierile interinstituționale. Vă mulțumesc. Ακούστηκαν και οι δύο Θέτω την απόφαση της Επιτροπής. Vă mulțumim pentru aceste intervenții. Trecem la vot, rol prin apel uh, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Λήξη της ψηφοφορίας închis votul. Propunerea comisiei a fost adoptată, ceea ce înseamnă că se pot lansa negocierile. Trecem acum mai departe la raportul Forența și Bjork. Aliniatul 14, text original. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Să verificăm electronic? În regulă. Verificăm electronic alineatul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu o largă majoritate. Considerentul AE, text original, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica electronic. S-a închis votul se adoptă. Considerentul AI, text original, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și aici putem verifica electronic totuși. S-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă cu o majoritate clară. Vot prin apel nominal, textul în totalitatea sa, s-a deschis votul. Λήξη ψηφοφορίας. S-a închis votul și se adoptă. Trecem mai departe la raportul Giufrida. Vot prin apel nominal pentru întregul text. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Trecem mai departe la raportul Valina. Amendamentul 1 la aliniatul 4 din partea 76 de deputați. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Vot prin apel nominal, privind întregul text, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Cu aceasta am încheiat voturile. Mulțumesc, mulțumesc tuturor!